Hello everyone, if you take your seats and prepare the voting. Stimați colegi, vă rog să luați loc și să vă pregătiți cartelele de vot ca să începem sesiunea de vot. Primul raport se intitulează Aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Eurovinieta dacă nu mă înșel. Să începem cu amendamentul 107. Cine este pentru? 107. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 108. Cine este pentru? Împotriva? Verificăm electronic. S-a deschis votul la 108. S-a închis votul. Se adoptă. 109. Cine este pentru? Pentru împotriva abțineri se adoptă 110. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 111. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 112 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 113 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri se verifică. 120. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Se respinge. 121 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 122 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, verificăm electronic, pentru că este un compromis. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Și atunci trebuie să luăm separat fiecare amendament. 124. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 126. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 127. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 16. Pentru, împotriva, 16 împreună cu 125. Cine este pentru, Împotrivă? abțineri, verificăm electronic. 16 și 125. Să deschis votul. Se adoptă. 128. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 131 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 17. Cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm electronic, amendamentul 17, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 19. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm amendamentul 19. Se adoptă. Se adoptă. 135. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 137 pentru, împotriva abțineri se respinge. 145 este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 144. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Douăzeci și 145, 146, 147 sunt identice. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Verificare electronică la acest bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Am avut noroc. Se respinge, într-adevăr. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Nu v-ați ridicat mâna bine. 25 este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 152 pentru, împotriva, abțineri, se, ad- se respinge. 153 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 154 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 155 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 161 și 162 identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 163 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 164 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 165 pentru, Împotriva, abțineri, se respinge. 166, 167, identice. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Votăm 168 împreună cu 169. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 170. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 171. Cine este pentru? Împotriva, împotriva, acum, Abțineri? Se respinge. 171... 179, da, îmi cer scuze, 173, Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 174 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 175 împreună cu 181, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 180, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 182, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 183 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 185 este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 186 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 188 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis Am votul. închis votul. Se adoptă. Mulțumesc pentru propunere. Compromisul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 192. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 193. Pentru. 194. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196. 195. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 32. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196. Pentru împotrivă, abțineri, respins. 197 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 și 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Treizeci cinci, treizeci șase, treizeci șapte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Se. Respins. Am votat pe marginea lui 38. Nu s-a înțeles? Am văzut că și de a votat împotriva. Dar poate așa au vrut. Deci, la solicitarea raportorului reluăm votul de pe marginea lui 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Dar din alte motive. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 40. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 41. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 42 și 205 pentru, împotrivă. PP-ul ce face la asta? 42 și 205 pentru, împotrivă. Nu vreau să-mi arătați votul. Haideți să reluăm totuși votul. 42 și 205, mânuțele sus. Se adoptă 206 pentru împotrivă abțineri respins. 207 pentru împotrivă abțineri respins. 208 pentru împotrivă abțineri respins. 209 pentru împotrivă abțineri respins. Votăm în bloc pe marginea lui 211, 13, 14 și 15 pentru împotrivă abțineri respinse. 210 pentru împotrivă abțineri respins. 43 pentru și 212 împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 pentru împotrivă, abțineri, respins. 217 și 219 pentru împotrivă, abțineri, respinse. 44 și 218 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru împotrivă, abțineri, respins. 226. N-am văzut dacă ați ridicat mâinile. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 227. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 228. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 235. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm în bloc 229, 30, 31, 32, 33 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respinse. 234 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 236 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 1 am deschis votul electronic. Am închis votul și se adoptă. 52. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 55. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 55. Am deschis votul. and is closed. Rejected. 56. Respins. 56 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 56. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Compromisul 2 a devenit caduc. Uh, ce? 61 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, pentru punctul 17, identic, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 8, am deschis votul. Am închis votul. Respins. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 7-6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm electronic la 76. Am deschis votul. Am închis votul. Foarte neclar inițial, dar acum s-a adoptat cu o majoritate foarte amplă. Eu nu, vă, nu văzusem cum ați ridicat dumneavoastră mâinile. Se mai întâmplă. Și am ajuns la 77. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 78. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 79. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 85 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic la 85, am deschis votul. Și am închis votul și se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 95 pentru, împotrivă, abțineri. Da, să sunteți împotrivă? Bun, reluăm. Care era? 95 era. Cine-i pentru? 95. Împotrivă. Verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 96 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vot final. Votăm electronic. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Minunat, vă mulțumesc foarte mult. Trecem la următorul. Votăm pe marginea monitorizării aplicării dreptului Uniunii Europene în 2016, un raport din proprie inițiativă și începem cu compromisul 1. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Retrageți solicitarea. Deci se adoptă. N-a fost foarte clar. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Pentru. Împotrivă. Verificăm la 12. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 30. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 32 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 33 pentru, abțineri, împotriva abțineri respins, pentru, 34 pentru, împotriva abțineri respins, 35 pentru, împotriva abțineri respins. Vot final, votăm electronic, am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Vă mulțumesc foarte mult! Votăm acum pe marginea evaluării la jumătatea termenului a programului LIFE. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, res, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, respins. La 15 nu votăm. Votăm pe părți amendamentul 16 pentru prima parte, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pe două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, verificăm electronic la a doua parte, am deschis votul, Am închis votul și e respins. 19. 19 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 22 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru împotriva abțineri se respinge. 31 pentru împotriva abțineri se respinge. 32 pentru împotriva abțineri se respinge. 33 pentru împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru împotriva abțineri. Verificăm.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 se respinge, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, nu, e caduc. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 42 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 43 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 44. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 45. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 46. Două părți, prima parte, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul. Și se închide. Se respinge. 47. Pentru Împotrivă. Abțineri se respinge. Președinta se întrerupe. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54 pentru Împotrivă. abțineri se adoptă. Să verificăm 54. S-a deschis votul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 S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru împotriva abțineri se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge. 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 3 pentru împotriva Cine este pentru amendamentul 3? Pentru, împotrivă? Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 7 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vot final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis. Și iată se adoptă. Astfel am încheiat sesiunea de vot și acum urmează un schimb de opinii. Domnule Aicaut, să vedem! <laughs> e cu Curtea de Conturi. E vorba de ecologizare în PAC, greening. Okay, uh, uh, dear colleagues, if you can take seats, then we can continue. Dragi colegi, dacă luați loc, putem să continuăm lucrările de astăzi. Avem uh, un schimb de opinii cu Curtea de Conturi cu privire la raportul special despre programarea pentru dezvoltarea rurală și apoi un alt raport special în ceea ce privește înverzirea politicii agricole comune. E parte a exercițiului anual de evaluare Asta este relația cu Curtea de Conturi Europeană. Invităm Curtea de Conturi la o discuție comună. Membrii ECAS responsabili de cele două rapoarte speciale sunt aici. Domnul Samo Iereb, el se ocupă de înverzire și domnul Wojciechowski se ocupă de Programarea pentru dezvoltarea rurală. Mai întâi, domnul Iereb, aveți cuvântul. Și bine ați venit! Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, stimați membri ai Comisiei Envi, mulțumesc pentru faptul că îmi permiteți să prezint uh, concluziile principale ale uh, înverzirii în PAC. Înverzirea a fost introdusă în reforma din 2013 din PAC pentru fermieri este un mecanism pentru a-i recompensa pe fermieri pentru bunurile publice pe care le oferă și pentru a îmbunătăți performanța de climă din uh, PAC. Uniunea Europeană cheltuiește 12 miliarde de euro anual pe înverzire, care reprezintă 30% din toate plățile directe din PAC și aproximativ 8% din întregul buget european. Concluziile noastre principale sunt că greening-ul, așa cum este el implementat, nu va, um, nu va uh, spori performanța de climă în mod semnificativ în PAC. Cerințele de înverzire sunt în general uh, destul de neproblematice și în, în mare parte ele reflectă practicile obișnuite ale fermierilor. Fiind date uh, derogările mm, extensive, mare parte din fermieri, cam 65%, pot beneficia de o plată de înverzire fără a face nimic la capitolul obligații. Prin urmare, um, nu există o mare schimbare, cam 5% în ceea ce privește totalul terenurilor agricole din Uniunea Europeană pentru uh, înverzire. Vreau să vă spun că Comisia folosește o, ca un uh, indicator pentru 73% din uh, uh, exploatațiile agricole faptul că uh, acolo există câte o, cel puțin o obligație de înverzire. Și chiar dacă o fermă ar fi obligată să apeleze la diversificarea culturilor și ar schimba măcar un hectar din 100, comisia uh, Comisia ia în calcul toate cele 100 de hectare din exploatația agricolă. Uh, Iată, deci, cum se face calculul. Chiar dacă nu există nici măcar o schimbare în ceea ce privește practicile, de, uh, din practici, practicile agricole. Acest indicator nu se va schimba chiar dacă obligațiile din înverzire vor fi transformate substanțial. De exemplu, cu uh, zonele ecologice uh, EFA, care să acoperă o suprafață de 3, 5 sau 7% din totalul suprafeței. Prin urmare, considerăm că acest indicator este unul foarte limitat. Am constatat că Comisia nu are obiective specifice uh, în ceea ce privește ce se poate aștepta de la înverzire pentru mediu și pentru climă impactul din greening poate fi legat de niște strategii tematice, cum ar fi strategia pentru protecția solului și calității solului, um, pachetul pentru 2020 pentru climă și energie și uh, cadrul pentru 2030 în ceea ce privește uh, emisiile și gazele cu efect de seră, plus strategia europeană pentru biodiversitate. Dar fără a avea obiective specifice în cap, atunci nu vom, în PAC, mă scuzați, nu vom avea o abordare comprehensivă. Discuțiile despre înverzire n-ar trebui să se uh, concentreze pe întrebarea dacă înverzirea avea sensul de a îmbunătăți performanța de mediu sau să uh, scadă indicatorii de mediu doar. Dacă ne uităm la un singur indicator, de exemplu, indicele uh, cu privire la prezența păsărilor, vedem că acesta a scăzut cu 31,5% din 90 uh, până în 2014. Întrebarea este așadar, ce putem face pentru a îmbunătăți performanța de mediu a PAC? Pentru asta avem nevoie de niște date de fond de încredere. Alocarea bugetară din înverzire nu se face în funcție de conținutul de mediu al politicilor. În general, plățile de înverzire sunt de 80 de euro per hectar, dar Comisia a estimat în studiul de impact că, în general, costurile, gen, costurile generale nu uh, depășesc 30 de euro pentru aplicarea de măsuri de înverzire. Și un studiu recent, uh, JRC, arată că e vorba de 10 euro pentru 40% de infermieri și chiar uh, 100 uh, de euro pentru 2% din fermieri ca plăți de înverzire. Plățile uh, din înverzire rămân în esență o schemă de susținere a venitului fermierilor. Și există și limitări ale designului care uh, reduc eficiența măsurilor de înverzire. Diversificarea culturilor nu aduce beneficii de mediu comprehensive și apoi există și uh, zonele ESPG care um, nu au țintit zonele din afara uh, zonelor speciale Natura 2000. În plus, uh, a fost limitat impactul pozitiv uh, asupra biodiversității în ceea ce privește zonele EFA. Mai mult decât atât, înverzirea duce la o supra-birocratizare a pacului. ului Complexitatea aceasta rezultă din suprapunere care există între alte instrumente de mediu și uh, înverzirea, cum ar veni uh, condițiile bune de mediu și uh, din agricultură, GAEC. Singura diferență este că penalitățile pentru încălcare la uh, înverzire sunt de obicei mai mari. Statele membre nu au apelat la marja de manevră în ceea ce privește implementarea înverzirii, mai ales în ceea ce privește uh, desemnarea de zone EFA sau uh, zone de purloagă permanentă. Asta în beneficiul politicilor de mediu și al climei statele membre au vrut să implementeze înverzirea într-un, într-o manieră care să nu-i supraîmpovăreze pe fermieri. Și în baza acestor rezultate facem următoarele recomandări pentru următoarea reformă PAC. Comisia ar trebui să creeze o logică de intervenție completă pentru contribuția PAC-ului la obiectivele legate de climă și de mediu în Uniunea Europeană. Și ar trebui să dea curs unor principii, și anume, fermierii să aibă acces la plăți directe pentru, din PAC dacă acoperă un set de norme comprehensive. Și apoi să existe uh, o identificare a nevoilor speciale de mediu și locale prin uh, acțiuni programate și prin uh, recompensarea fermierilor care uh, fac mai mult. Statele membre ar trebui să demonstreze înainte de implementare că au ales opțiuni eficiente în ceea ce privește atingerea obiectivelor de strategie politică. Uh, Închei cu o evaluare informală ce e drept și spun că uh, Schimbările prin ultima legislație omnibus vor aduce câteva schimbări, câteva îmbunătățiri. Sunt salutare aceste îmbunătățiri, dar e nevoie de o simplificare și de o orientare a înverzirii înspre o mai bună performanță în următorul CFM. Mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc foarte mult. Da. Domnul Wojciechowski are acum cuvântul pentru prezentarea sa. His report. Raportul special. Thank you very much, uh, Madam President. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului, În primul rând, vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care ne-o oferiți de a vă prezenta acest raport special intitulat Programarea pentru dezvoltarea rurală, mai puțină complexitate și o mai bună concentrare pe, rezultat, pe rezultate. Vă mulțumesc pentru faptul că vă interesează acest uh, raport, pentru că aici e vorba de concluzii pe care le tragem din mai multe rapoarte, nu doar din acestea. E nevoie de mai multă sinergie între politicile europene mai ales cele care țin de mediu. Vă mulțumesc încă o dată deci, pentru faptul că Envy este interesat de acest subiect. În primul rând, cum stau lucrurile în acest grafic? Cheltuielile pentru programarea în domeniul dezvoltării rurale. 100 de milioane de euro pe parcursul a șapte ani, în cadrul financiar de șapte ani. Aici vedem cheltuielile. Se cheltuiesc aproximativ 58 de milioane de euro pe an, 40 pentru plăți directe, 14 milioane pentru programarea dezvoltare rurală și 4 miliarde pentru instrumente de piață și măsuri de piață. În următoarea imagine, vedem care sunt principalii beneficiari. Bineînțeles, toate statele membre sunt beneficiare, dar aici vedem exact ponderea. Principalii beneficiari sunt Franța, Italia, Germania și Polonia. Pe această hartă vedem statele membrele, membre și programele rurale din statele pe care le-am auditat. Programele de dezvoltare rurală este, sunt organizate în anumite state la nivel regional și în altele la nivel național. Am analizat 12 programe din 118 program RDP-uri în cele 28 de state membre. Ce am examinat în audit? Auditul a cuprins trei întrebări principale. În primul rând, ne-am concentrat pe performanța cadrului legislativ. În al doilea rând, programele de dezvoltare rurală contribuie la obținerea unor rezultate mai bune și apoi cum a fost gestionat program, procesul de programare de către Comisia Europeană. Care sunt concluziile generale din raportul nostru? RDP-urile sunt prea generale, sunt prea lungre și prea complexe. Procesul de programare a fost prea îndelungat și programele de dezvoltare orală nu se concentrează suficient de mult pe rezultate. Ce înseamnă că RDP-urile sunt prea generale? Câteva exemple. RDP-uri din România, Polonia și Irlanda. Nevoile sunt definite într-un mod mult prea vag. Următoarea concluzie este că RDP-urile au fost prea lungi, sunt documente prea lungi și prea complexe. În uh, diapositivul acesta putem vedea cât de mari erau efectiv documentele. În cfm 2007-2013, media pentru dimensiunea RDP-urilor a fost de 459 de pagini în următorul cadru financiar multianual a fost de 781 de pagini. Anumite RDP-uri aveau chiar peste 1000 de pagini. Peste 1000 de pagini în anumite cazuri. Concluzia noastră este că Cerințele din partea Comisiei Europene sunt mult prea mari. Comisia Europeană cere mult prea multe regiunilor și statelor membre care pregătesc aceste programe. Sunt foarte multe informații foarte interesante și din punctul de vedere al uh, discuției academice, dar aceste informații nu sunt utile pentru agricultori pe teren. Sunt informații prea complexe și neclare pentru agricultori. Este important să ținem seama de recomandările noastre de a schimba aceste practici. E nevoie să reducem cerințele. Următoarea concluzie a fost că procesul de programare a fost mult prea îndelungat. Durata medie a fost de aproximativ un an, peste 11 luni. Iată media aici, în acest diapozitiv. de la scrisoarea de observare până la aprobarea finală a comisiei, în medie 11,3 luni. Care sunt consecințele? În această imagine putem vedea că se întârzie procesul de punere în aplicare. În CFM-ul 2007-2013, procedura a început în 2004, atunci a fost prima propunere a comisiei, la începutul lui 2004, la mijlocul lui 2004 se colectează vorbitorul și totul s-a dus la desăvârșire în 2006. Iar în următoarea perioadă de programare, întârzierile au fost și mai mari. Prima propunere a comisiei a fost în 2011, în octombrie, punerea în aplicare, regulamentele acestea de punere în aplicare au fost desăvârșite la, sfârșit, la mijlocul lui iulie în 2014. Care sunt consecințele? Le putem vedea în următorul pozitiv. În perioada financiară 2007-2013, la sfârșitul lui 2010, după patru ani de punere în aplicare a acestui RDP, rata de absorpție era de 29%. În perioada actuală de programare financiară 2014-2020, la sfârșitul lui 2017, după patru ani de punere în aplicare a RDP-ului, rata de absorpție era de doar 21%. În următorul diapozitiv puteți vedea rata de absorpție 2007-2013. După cum vă spuneam, media a fost de 29%. Au fost și două state membre cu rată de absorpție de peste 50%, Irlanda și Luxemburg. Nu au existat state membre cu rată de absorpție sub 15%. În perioada financiară, financiară actuală, situația este mult mai proastă. Rata medie de absorție este de 21%. Liderul este Finlanda, 43%. Pe locul 2, Irlanda, 38%. Nimeni nu are peste 50%. Există șase state membre cu sub 15% rată de absorpție. Chestiunile acestea ar trebui să ne îngrijoreze. Următoarea concluzie a auditului se referă la contribuția RDP-urilor individuale la atingerea obiectivelor strategice Europa 2020. Această contribuție va fi dificil de evaluat, mai ales în ceea ce privește obiectivele tematice relevante pentru perspectiva de mediu a dezvoltării rurale. Acestea se referă la sprijinirea unui, unei tranziții către economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon um, în toate sectoarele, promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea de risc și gestiunea riscurilor și apoi protejarea mediului și promovarea eficienței în utilizarea resurselor. Care sunt recomandările noastre? Trebuie să fie îmbunătățită coerența dintre RDP-uri și alte documente strategice. Comisia trebuie, asemenea trebuie să se concentreze cu monitorizarea sa pe măsurarea rezultatelor utilizând indicatori uh, relevanți și de asemenea să simplifice conținutul RDP-urilor și să reducă numărul de cerințe. Și acesta este foarte important. Noi recomandăm de asemenea Comisiei ca aceasta să își pregătească propunerile legislative pentru politicile de dezvoltare rurală de după 2020 din timp, în așa fel încât să permită aprobarea la începutul următoarei perioade de programare Doamnă președinte, dacă îmi permiteți încă două minute să spun câteva lucruri. E vorba de câteva comentarii generale care se referă la problemele cu care se confruntă agricultura. Sunt probleme foarte importante și pentru domeniul dumneavoastră de competențe aici la Envy. Vă rog să nu pierdeți din vedere că Sunt uh, informații foarte importante, conform cărora în ultimii 10 ani suprafața agricolă declarată în politica agricolă a scăzut de la 164 de milioane de hectare la 145 de milioane de hectare. S-au pierdut 19 milioane de hectare în ultimii 10 ani. Numărul de ferme a scăzut în șapte ani cu 3 milioane. 4 milioane se corectează vorbitorul. S-au pierdut 1000 de ferme mici pe zi. Iată cât am pierdut. 1000 de ferme mici pe zi. Acesta a fost ritmul pierderilor. Problema este foarte importantă, de asemenea și în ceea ce privește îmbătrânirea populației de agricultori din Uniunea Europeană. Graficul aceste, acesta ne arată că participarea medie a generației considerate tinere, tânără, deci sub 40-45 de ani, este de aproximativ 40%. în general este de 50%, dar în agricultură este de 20%. Ce înseamnă acest lucru? 80% din fermieri au peste 45 de ani. O treime din agricultori au peste 60 de ani, 65 eh, de ani. Este o problemă foarte mare pentru viitorul PAC. Iată informații cu privire la structura pe vârstă din toate statele membre. Aceste informații se află în raportul nostru cu numărul 10 din 2017, care se referă la tinerii agricultori. Încă un grafic pe care doresc să vi-l prezint, care trebuie să fie foarte important pentru comisia dumneavoastră, este acesta. Datele acestea sunt prezente în documentul nostru care se referă la documentul informativ cu privire la PAC, un document care a fost prezentat la cont săptămâna trecută de către colegul nostru Joao Figueredo. De multe ori auzim că sectorul agricol european este într-o condiție foarte bună, deoarece Uniunea Europeană este un exportator net de produse agricole. Într-adevăr, Uniunea Europeană este un exportator net. Ea exportă mai multe produse agricole și alimentare decât importă. Dar Dacă ne uităm la partea verde din acest grafic, aici avem bunuri și alte chestiuni, alte materii prime. E vorba de produse neprocesate, hrană neprocesată, direct din agricultură. Aici sunt, suntem importatori, suntem importatori net. Nu este o poveste de succes în, acest, în această sub, subcategorie. Aici ne bazăm pe importuri în mare parte, nu pe producția noastră internă. Trebuie să ținem seama și de această problemă în uh, momentul în care se pregătește viitorul PAC, viitoarea PAC. În concluzie, doamnă președinte, aș dori să spun că problema pe care am identificat-o noi în raportul nostru, precum și în documentul uh, și în documentele de informare pe care le vom prezenta pe viitor, este următoarea. E nevoie de o viziune pe termen lung pentru viitorul politicii agricole comune din Uniunea Europeană. Nu pentru șapte ani. Este insuficient să ne uităm doar la următorii șapte ani. Este un interval insuficient pentru a planifica o bună politică agricolă comună. E nevoie de o viziune pe termen mult mai lung. Câte ferme, câți fermieri, cât teren, ce tip de agricultură, agricultură mică, agricultură industrială, iată, sunt întrebări de natură politică la care eu nu am um, capacitatea de a răspunde. Dar toate aceste chestiuni sunt foarte importante în așa fel încât să avem o viziune clară pe termen lung pentru PAC. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. A fost foarte interesantă. Acum dau cuvântul colegilor care doresc să ia cuvântul doamna Ayuso, precum și ceilalți care s-au declarat domnul Harbrandi și așa mai departe. Doamna Ayuso, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și celor doi reprezentanți care au luat cuvântul. Curtea de conturi a realizat o analiză bazată pe cifre, așa cum și trebuie să o facă. Ei critică faptul că 70% din agricultori nu sunt uh, afectați de înverzire. Însă, în ceea ce vrește terenurile, aproximativ 75% sunt acoperiți de aceste măsuri de înverzire. După cum semnalizează și Comisia Europeană, în răspunsul său, înverzirea joacă un rol foarte important, deoarece este o piedică în calea intensificării agriculturii. Asta dorim să evităm, intensificarea agriculturii. Într-adevăr, agricultorul dorește să producă mai mult, orice afaceri dorește să își intensifice activitatea. Dar intensificarea agriculturii joacă un rol în detrimentul agriculturii de, fac, de, de fapt. În raport se mai critică și faptul că se dau ajutoare directe în favoarea înverzirii și că acestea reprezintă 30% din plățile directe. Însă nu s-a spus niciodată că acestea sunt doar sprijine, spri, reprezintă doar un sprijin la venit. Agricultorii trebuie să efectueze anumite lucrări, nu trebuie să aibă productivitate excesivă, dar în aceste condiții sunt într-o poziție nefavorabilă față de concurenții din afara Uniunii. De aceea, aceste ajutoare uh, care se dau prin programele de dezvoltare rurală sunt absolut esențiale pentru că agricultorul, practic, își pune bariere în calea producției, dar astfel nu concurează pe picior de egalitate cu, cu cei din afara Uniunii. Ajutorile acestea sunt uh, condiționate de luarea unor măsuri în vederea înverzirii. Și ce se vorba și despre ecocondiționalitate. Trebuie să crească competitivitatea agricultorilor europeni față de cei din țări terțe. În vederea reformei PAC, trebuie să continuăm să adaptăm agricultura europeană la schimbările climatice, pentru că nu trebuie să insistăm doar pe creșterea excesivă a productivității, pentru că acesta este împotriva mediului. Deci trebuie să înțelegem că sunt și anumite considerente care merg dincolo de cifrele seci prezentate de Curtea de Conturi. Vă mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Hrăbrandi. Yes, uh, thank you, Madam Chair, and I... Mulțumesc, domnul președinte, și mulțumesc Curții de Conturi pentru prezentare și pentru cele două rapoarte, de fapt nu doar pentru acestea două, ci și pentru cel care a fost publicat săptămâna trecută cu privire la politica agricolă comună care a adus și el un mesaj devastator, și anume că întreaga arhitectură a politicii agricole comune europene nu respectă, de fapt, obiectivele inițiale ale acesteia. Mulțumesc de asemenea și cursii de conturi pentru că de data aceasta ne-a prezentat analiza aceasta la timp. Data trecută încercam să reformăm politica agricolă comună, în contextul în care majoritatea rapoartelor curții de conturi ne-au venit uh, ulterior, pentru că se blocaseră <clears throat> undeva pe drum până să ajungă la Parlament sau la Consiliu. Din punctul meu de vedere, mesajul este clar, avem măsuri de zire, avem obiective de mediu care se leagă de banii publici pe care îi cheltuim, dar între obiective și banii cheltuiți pare să nu existe nicio legătură. Aceasta mi se pare că e concluzia de bază a Curții de Conturi. Am parcurs observațiile Comisiei pe marginea acestor două rapoarte și am constatat că, practic, acestea numai comentarii nu sunt. Comisia spune că o să facă mai târziu comentarii când va veni și cu propunerile cu privire la viitorul PAC. Ceea ce mi-aduce aminte de faptul că ultima dată Comisia n-a plecat urechea la datele, faptele pe care i le-a prezentat Curtea de, Curtea de Conturi. Eu consider că politica e foarte simplă. Îți propui un obiectiv, găsești banii și îi cheltuiești pentru a atinge obiectivul acela. Și dacă tragi concluzia că obiectivul n-a fost atins prin politica respectivă sau prin banii folosiți, atunci schimbi politica noi începem să pierdem din vedere acest lanț cauzal în Uniunea Europeană, cheltuim miliarde de euro pe înverzirea PAC fără niciun rezultat. Aș dori să încurajez Curtea de Conturi să fie ceva mai fermă în declarațiile sale și să încerce să arate mai clar și să se convingă că mesajul său a fost auzit nu doar în clădirea Berlemont și, și în capitalele statelor membre și comisiile parlamentare, pentru că uneori uh, când îi aud pe colegi uh, vorbind despre subiectul acesta, am impresia că se concentrează mai mult pe statul quo și pe să rămână lucrurile așa cum sunt, decât pe ce arată practic datele și faptele concrete. Ăsta cred că e mesajul care trebuie extras din aceste rapoarte. Vă mulțumesc foarte mult și aș întreba pe doamna președinte dacă am putea primi o reacție din partea Comisiei și înainte să ne prezinte noile propuneri să intre puțin în detalii cu privire la concluziile și recomandările Curții de Conturi. Mulțumesc! Very much. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Șaer Perec. Mulțumesc, domnule președinte. Da, vreau să transmit un pic un alt mesaj din partea uh, țărilor de jos. Când discutăm despre politică și obiective, atunci tot parcursul politic trebuie să fie implementabil și vreau să mulțumesc uh, vorbitorilor noștri, fiindcă uh, au spus și din partea Curții de Conturi că nu, nu merg lucrurile. Eu sunt din uh, țările de jos și am de-a face cu mulți tineri fermieri care um, nu vor să investească în inovație și în apă și în aer. Prin Principala problemă este că uh, Uh, de fiecare dată vin alte norme, vin alte cifre și alte reguli ca să fii fermier. Un fermier înseamnă să fii un întreprinzător. Și mă uit la pilonul 1 și 2. Cum se fac măsurătorile acolo? Este procedura atât de complicată și fermierii sunt, până la urmă, gestionarii agriculturii per total și în general. Și mi se pare că nu se mai pupă nimic cu realitatea. Și uitați-vă un pic la ce se întâmplă cu solul, apa, ă, aerul. Uitați-vă la acordul de climă și uitați-vă la discuțiile recente despre noile măsuri și ce se cere de la fermieri. Întrebarea mea către Comisiei este oare n-a sosit momentul să se facă un proiect pe țară pentru a putea atinge obiectivele cu adevărați întreprinzători din domeniu. Noi aici vorbim mereu uh, din funcția noastră, dar până la urmă noi ce vrem? Vrem să ne păstrăm fermierii, nu să lăsăm la mâna multinaționalelor și uh, Aici trebuie să vedem cum se obține profit exact. Suntem într-un punct de cotitură în uh, Europa. Ori îi gonim pe fermieri adevărați și uh, facem loc uh, multinaționalelor, ori nu. Pentru că riscăm să pierdem un uh, sistem care să ne ajute să ne atingem obiectivele. Și vreau să pun în atenția dumneavoastră aceste elemente, pentru că avem ingredientele bune, dar din păcate le punem prost în aplicare. Mulțumesc! Des. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc pentru cele două prezentări. Îl salut pe fostul nostru coleg Wojciechowski. Mă bucură foarte mult că astăzi avem câteva prezentări pe fond. Și totuși vreau să subliniez un aspect. Sunt aici de 14 ani și niciodată n-am avut un raport atât de prost din partea Curții de Conturi. Mai întâi, încadrarea în timp nu putem evalua anul 2016 ca să vedem cât uh, succes a avut înverzirea atunci. 2014 a fost an de tranziție. 2015 a fost statul în care, la jumătatea anului de-abia, statele membre s-au confruntat cu noile norme. Multe state membre au început cu adevărat în anul 2016 implementarea și atunci n-am cum în anul 2017 să fac o evaluare a succesului înverzirii pentru că e foarte proastă încadrarea în timp. Și apoi parcurg raportul și să știți că l-am citit chiar de două ori și văd cum Curtea de Conturi uh, critică derogările oferite fermierilor. A fost un număr mare, dar a fost uh, obiectivul nostru de a uh, evita supraîmpovărarea micilor fermieri. De aceea am, le-am oferit o derogare. La fel și um, fermierii din domeniul bio, pentru că ei deja fac înverzire. Și am vrut de asemenea să scoatem și uh, pășunile și deci nu se poate face o asemenea evaluare. Dacă am fi băgat totul în aceeași oală, atunci Curtea de Conturi ar fi scris că este totul mult prea birocratizat în uh, domeniul micilor fermieri. Mă uit iarăși la succese. Și nu s-a făcut nicio evaluare în uh, ceea ce privește uh, culturile de tranziție care rămân și iarna și care uh, combat astfel eroziunea solului și oferă protecție. La 42 de hectare sunt 8 uh, cu culturi uh, de tranziție și ele sunt uh, derogate. Um, deci, în acest raport nu s-a făcut o evaluare exhaustivă a tot ceea ce este la înverzire. Apoi mai sunt și alte câteva capitole la care Curtea de Conturi constată că Parlamentul a luat o altă decizie față de ce a propus Comisia. Dar, fir ar să fie, nu este treaba Curții de Conturi să evalueze ceea ce decidem noi aici. Curtea de Conturi trebuie să accepte ce se votează aici, ce votează 751 de eurodeputați. Nu mă interesează pe mine ce propune Comisia și n-ar trebui să intereseze nici Curtea de Conturi el trebuie să respecte voința acestui for democratic și după aceea trebuie să evalueze strict implementarea. Din raport îmi lipsește și faptul că se critică faptul că în rândul statelor membre nu s-a privit uh, ce se întâmplă cu acele zone marginale Um, și cum trebuiau să se, trebuia să se facă înverzirea și să se planteze, uh, să se planteze tot felul de uh, plante. Am renunțat la asta în uh, Germania. Deci sunt lucruri care nu au fost evaluate exhaustiv, nu s-a ținut cont nici de faptul că înverzirea are loc diferențiat în statele membre. Fermierii o abordează în diferențiat. Ne uităm la statele unde primesc la primul pilon 600 de euro fermierii, deci 30% pentru înverzire, și în alte părți sunt 180 de euro. Dar în alte țări se, prim, se oferă doar 60 de euro la hectar și atunci 30% înseamnă 18 euro. Nimic! Nu, despre asta însă în raport. Aici ar trebui să fie o critică. Faptul că unii fermieri primesc 18 euro, pe când alții 180, ca diferență între ei. Acest raport trebuie să fie prelucrat masiv. Mie mi se pare că e pur și simplu de aruncat la gunoi. Eu unul nu o să-l folosesc pentru altceva decât pentru a-l arunca la gunoi. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Des. Domnul Hoisling, acum. Mulțumesc foarte mult pentru cele două rapoarte. Mi se pare că ați abordat foarte multe subiecte care, într-adevăr, erau de criticat. Odată, cu privire la înverzire, noi am avut o dezbatere la Agri. Nu sunt de acord cu critica aspră a lui Albert Des. Mi se pare că se poate face evaluare chiar și după acest timp scurt. Și sunt pur și simplu prea multe, prea multe derogări. Eu, de exemplu, nu știu de ce în abordarea esențială Comisia a spus că o anumită suprafață trebuie lăsată pentru protecția mediului. Și apoi au apărut atâtea și atâtea excepții și derogări, în așa fel încât concret nu s-a mai obținut nimic. E vorba până la urmă de ceea ce a pro, ca propunerea comisiei de niște uh, propuneri normale, pe care ar trebui să, niște acțiuni care ar trebui întreprinse de orice exploatație agricolă, de orice fermier, cum ar fi rotația culturilor. Uh, am luptat mult pentru acea suprafață de 5% care în realitate nici nu există și în continuare au putut fi utilizate pesticide chiar și pe acea suprafață, deci nici nu știu de ce s-au făcut corectările necesare. Totul a fost în van. Și nu, nu e doar de o chestie ce ține de Parlamentul European. Și statele membre au uh, fragmentat înverzirea atât de mult încât n-a mai rămas nimic din ea. Sunt de acord cu Curtea de Conturi când uh, spune că pierderea de biodiversitate există, studiile o confirmă, nu s-a pus capăt acestei uh, fragmentări a biodiversității, pesticidele sunt utilizate din ce în ce mai mult și o întrebare către Curtea de Conturi. Considerați că propunerile de acum ale domnului comisar Hogan sunt realiste de a cere planuri naționale pentru a lăsa și mai mult în cârca statelor membre, pentru a găsi de acolo abordarea corectă? Oare n-ar trebui invers să păstrăm uh, abordarea de acum? Și anume noi să hotărâm și nu statele membre ce trebuie să se întâmple cu banii europeni? Eu dau dreptate curții de conturi la multe capitole. Și dacă spunem bani publici pentru servicii publice, atunci trebuie să existe și o contrapondere și trebuie să uh, avem măsuri de mediu în, sen, în, în adevăratul sens al cuvântului. Sunt de acord cu domnul Wojciechowski. S-a exagerat mult cu birocrația. Mulți nici nu mai îndrăznesc să facă o cerere din cauza temerilor față de birocrație. Chiar trebuie simplificat aici mult. Lucrurile s-au înrăutățit, e tendința care există și este destul de scăpată de sub control. Iar uh, la pilonul 2, unde sunt niște lucruri extrem de prețioase, totul este presărat așa de birocrație. Și am stricat tot ce am obținut mai bun din cauza birocrației. Vă întreb, cum putem să schimbăm asta? Cu o reorientare a obiectivelor, cu o relansare a programelor, e important să avem siguranță și certitudine juridică pentru toți cei implicați în lanțul administrativ. Mi se pare că și astfel am putea îmbunătăți programarea. Și concret două întrebări, pentru că domnul Wojciechowski a spus că 90 de milioane de hectare de, uh, um, ca teren au fost uh, suprafețele pierdute. Concret, de ce nu mai există acest uh, teren, această, ace, această suprafață? S-a construit pe ea? Și ce se întâmplă cu fermierii vârstnici? Știm că ne-am uh, străduit uh, din răsputeri să implicăm și pe cei tineri în agricultură, dar uh, cât timp venitul fermierilor este mult mai mic față de cel din alte domenii, nu vom reuși. Nu vom putea corecta aceasta fără plăți directe și de sprijin. Mulți părăsesc acest domeniu pentru că perspectiva din agricultură este una sumbră ca venit și eu cred că trebuie să facem ceva. Aici este cea mai mare pierdere din ultimii ani. Fermierii depind din ce în ce mai mult de plățile din PAC. Mai ales cei care în ultima perioadă, în ultimii ani, n-au uh, Uh, primit mai nimic. De exemplu, cei din domeniul uh, uh, lactatelor depind foarte mult de PAC, doar de PAC. E o tendință oribilă, pentru că până la urmă fermierii trebuie să trăiască din agricultură și asta înseamnă că prețurile trebuie să spună adevărul poveștii. Mulțumesc, domnul Gjib. Mulțumesc foarte mult. Zawsze każda ocena zawiera w sobie oczywiście elementy, które no, można z różnych punktów ocenić. Cred că orice evaluare se bazează pe mai multe criterii, în baza cărora lucrurile pot fi acceptate sau respinse. Citind uh, cele spuse de comisie, se vede că s-au luat în discuție anumite chestiuni legate de producția de alimente, dar și uh, anumite servicii. Agricultura permite menținerea resurselor noastre comune, iar înverzirea agriculturii susține aceste resurse comune. Asistăm însă la tendințe nu tocmai fericite. Avem indicatori care ne arată acest lucru, cum ar fi scăderea numărului de păsări și cred că și acest indicator ar trebui cuprins în raport. Aș vrea să reținem însă caracterul acesta multifuncțional al agriculturii, pentru că sectorul acesta ne oferă bunuri publice, iar aceste bunuri publice trebuie să aibă un preț corespunzător dacă vrem ca agricultorii să continue să ne livreze bunurile acestea. Trebuie așadar să facem transferuri financiare adecvate în favoarea sectorului agricol, ceea ce sigur că nu va fi ușor și nici nu va fi ușor acceptat de toate părțile interesate. Numai că cred că trebuie să nu uităm faptul că sprijinul acesta trebuie să vină, chiar dacă uh, a, el se confruntă cu critici. Am sprijinit prețurile, trebuie să sprijinim și veniturile, așa stau lucrurile. Trebuie să-i ajutăm cumva, să-i plătim, dacă vreți, pe fermieri ca să continue să ne livreze bunurile. Avem o declarație din 2016 și una din 1996 care vorbește despre caracterul multifuncțional al agriculturii, despre îngrijirea mediului, despre faptul că agricultura ne ajută să ne menținem patrimoniul cultural, patrimoniul material, sau, dar și pe cel spiritual. Aceste lucruri ar trebui să fie subliniate și de comisia noastră, cu toată tăria. Iar referitor la funcțiile agriculturii și la stabilirea corectă a prețurilor, eu încă o dată vreau să spun că nu plătim suficient pentru aceste funcțiuni, potrivit uh, cercetării lor din domeniul agriculturii transferurile financiare către sectorul agricol sunt mici și nu reușesc să compenseze anumite cheltuieli pe care trebuie să le facă agricultorii pentru a menține mediul în bună stare. Și o ultimă observație. Doar agricultorii europeni sunt aceia care se bucură de aceste transferuri financiare în schimbul anumitor servicii pe care le prestează. Globalizarea nu a schimbat mare lucru din acest uh, punct de vedere. Iată că și în Brazilia se fac astfel de transferuri financiare în sprijinul agricultorilor. Păi, hai să facem și noi la fel, să-i sprijinim pe agricultori. Și să încercăm să le oferim agricultorilor veniturile decente care li se cuvin și în același timp să îi stimulăm să continue să livreze bunurile publice la care mă refeream. Mulțumesc! Mulțumesc și cu acestea se încheie lista mea de intervenții, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, le dau din nou cuvântul raportorilor. Domnul Ieră. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru întrebările adresate. Aș începe cu întrebarea din partea domnului Gerbrandi, care spunea că nu există corelare între obiective și banii cheltuiți. Până într-un punct așa e. Problema însă este mai rea. Nu există, de fapt, obiective. Și atunci, dacă nu există obiective, nu ai o logică de intervenție, indicator, nu poți selecta măsuri, nu poți identifica de câți bani este nevoie pentru finanțarea măsurilor acestora. Cred că asta este problema cea mai gravă pe care am constatat-o în auditul nostru. Nu știm cu cât ar putea contribui PAC la biodiversitate sau la emisiile de gaze de seră, la reducerea emisiilor de gaze de seră sau la calitatea um, mediului înconjurător. Dacă nu știi ce obiectiv îți propui printr-o măsură, cum faci să selectezi măsurile potrivite și cum faci să stabilești de câți bani e nevoie pentru acestea? Asta am discutat cu Comisia cu ocazia acestui audit. PAC trebuie să vină cu o îmbunătățire în ce privește uh, performanțele de mediu, de exemplu. Dar ce înseamnă exprimarea asta generală? trebuie să existe niște lucruri clare, niște parametri clari prin care să se măsoară creșterea sau descreșterea calității mediului în urma intervenției PAC. Apoi, în ce privește cele spuse de doamna Iuso, aveți perfectă dreptate. Tot ce ați spus în legătură cu ce, ce înseamnă PAC e adevărat. Numai că revin la problema obiectivelor și de la obiective trec la măsuri. Mă refer la EFA-uri, la zonele EFA. Uh, anumite măsuri dublează numărul de EFA față de uh, ceea ce face înverzirea. Prin urmare, nu înverzirea produce această plusvaloare. Fermierilor le mergea foarte bine din acest punct de vedere și înainte de aplicarea înverzirii. Deci, trebuie atunci să vedem ce își propune să realizeze înverzirea. Trebuie să înțelegem care este modificarea produsă și ce o produce. Acțiunea voluntară a fermierilor sau înverzirea? Țineți seama de faptul că poate că fermierii au mai bună cunoaștere, o înțelegere mai uh, bună a situației mediului din zona lor. Apoi o întrebare din partea domnului Des și mulțumesc foarte mult domnului Des și pentru întrebările pe care mi le-a tot, trimit, uh, mi le tot trimis. Veți primi în curând răspunsul la toate și veți vedea că acolo se vor clarifica multe neînțelegeri în ce privește modul în care trebuie citit raportul nostru, pentru că noi am respectat standardele internaționale de audit, nu criticăm, nu criticăm în niciun caz pe fermieri, vrem să vedem ce anume își propune politica asta de înverzire. Foarte succint aș dori să mă refer la câteva dintre întrebările dumneavoastră, iar răspunsuri mai detaliate veți primi în scris cum spuneam, pentru zonele EFA. Fermierilor, fermierilor, fermierii au succes, au dublat EFA-urile față de cât uh, cerea înverzirea. Să spunem, în Polonia, fermierii au deja 30%, cu 30% mai multe zone EFA decât cere politica de înverzire. Deci, dacă vorbim despre anul 2016, nu putem trage concluzia la sfârșitul anului respectiv că politica aceasta a îndeplinit, a ajutat la îndeplinirea acestor obiective, cu tare și cu tare. Nu. Putem spune așa doar că probabil că a dus la creșterea, bună, la o mai bună situație a mediului înconjurător. Nu ne putem aștepta Adică nu avem cum să ne așteptăm la alte rezultate dacă luăm mereu aceleași măsuri. Nu trebuie să fii Einstein pentru asta. Deci, în ce privește uh, culturile de tip catch crop, Acestea uh, trebuiau menținute pe teren numai pentru 8 săptămâni și în baza evaluării făcute, nu de noi pentru că nu suntem noi experți, dar am folosit studii ale experților pe care le-am și citat în raportul nostru și așa cum veți primi și în scris în răspunsul pe care vi-l vom transmite, legat de studiile folosite, acesta e termenul de 8 săptămâni. Și dacă ne uităm peste tabelul 2, experții din țările de jos au uh, propus să nu se folosească acest tip de culturi după cum uh, propunea politica de înverzire. Apoi au fost uh, întrebări, a fost o întrebare din partea domnului Hoisling. Cum putem să determinăm uh, statele membre să-și asume mai multă responsabilitate? Până la urmă, politicienii sunt aceia care stabilesc cine își asumă mai multă responsabilitate. Noi considerăm că abordarea actuală poate funcționa, dar, și de aceea am și făcut o recomandare în acest sens către statele membre prin care le-am spus că ele trebuie să demonstreze că măsurile selectate produc rezultatele scontate și că nu pot fi folosite pentru a atinge toată gama de obiective de la nivel european. Deci, Comisia trebuie să spună statele membre au mai multe responsabilități în materie de selectare a măsurilor sau pentru anumite tipuri de EFA. Dar chiar și așa, tot Comisia Europeană va avea răspunderea de a verifica uh, programele naționale pe care li le, le, va transmite, le vor transmite statele membre. Pe urmă, avem o întrebare sau o observație din partea domnului Gib în legătură cu serviciile și cu finanțarea. Și puneați o întrebare corectă. Câți bani, de câți bani ar fi nevoie și cine ar trebui să le folosească? Dar la, la întrebarea asta nu un auditor poate să dea răspunsul atunci când stabilești logica de logica politică, trebuie să identifici obiectele pentru, obiectivele, pentru asta trebuie să selectezi niște măsuri și apoi să vezi câți, de câți bani ai nevoie pentru aplicarea lor. Și pe urmă vezi în ce fel uh, se produc pe lanțul acesta cauzal banii respectivi uh, ajung la utilizatorii corecți așa încât să se atingă obiectivele. Asta este logica la care noi am făcut apel, am, am, pe care am susținut-o în recomandările noastre în materie de PAC inclusiv în ce privește performanța de mediu și, de, și climatică a PAC. Mulțumesc atât din partea mea în legătură cu PAC și acum Ianoș. Mulțumesc și acum domnul Wojciechowski. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am să mă exprim acum în limba mea maternă, în polonă. Mulțumesc pentru toate întrebările și observațiile adresate și mă bucură foarte mult că discuția a luat-o în direcția aceasta, arătând foarte clar că trebuie combinată politica agricolă comună cu obiectivele de mediu. Domnul Gerbrandi, domnul Gjeib vorbeau despre natura multifuncțională a agriculturii. Astăzi am încercat alături de colegul meu să atrag atenția asupra unei probleme specifice. Dacă politica agricolă comună va continua în viitor exact așa cum este și acum, va fi din ce în ce mai greu să se reconcilieze politica agricolă comună cu politica de mediu. Și, practic, micile uh, exploatații agricole vor dispărea. Iar cu exploatații agricole mari doar, va fi foarte greu să ne asigurăm că sunt uh, îndeplinite condițiile de mediu. Am dorit noi doar să subliniem acest lucru, dar politicienilor le revine uh, sarcina de a stabili o viziune pentru 2030. De exemplu, Câte ferme își doresc politicienii să existe în, anii 2000, în anul 2030 în Uniunea Europeană? Nu vorbesc de la anul, vorbesc pe un termen mai lung, de o viziune politică. în materie de mediu, perspectivele se stabilesc pe termen lung. Dar în agricultură să știți că termenele astea sunt mai scurte. În 10 ani am pierdut enorm. Și atunci întrebarea este, ne dorim 5 milioane de ferme în viitor, 15 milioane? Nu este niciun document politic în care să se contureze o astfel de viziune și ar fi extrem de necesară. Cu cât sunt mai mari exploatațiile agricole, cu atât mai greu este să se reconcilieze funcționarea lor cu respectarea condițiilor de mediu și acest lucru este esențial, nu e niciun fel de îndoială la capitolul acesta. Dispar fermele mici, agricultorii îmbătrânesc, nimeni nu vine să le ia locul, copiilor nu vor să continue activitatea asta mm, la sapă. Noi ne-am dorit să existe un sector agricol mai performant, dar în același timp care să respecte condițiile de mediu, deci trebuie să existe o astfel de viziune pentru viitor. Domnul Heusling vorbeam despre situația individuală a statelor membre, din, de perspectiva, de punctul de vedere al fiecărui stat membru individual. În ce măsură există o politică europeană versus o politică națională în materie de politică agricolă? Acum, Curtea de Conturi a Uniunii Europene nu se poate pronunța ea. Vedem însă că situația variază de la caz la caz. Dimensiunile unei ferme medii este de 130 de hectare în Polonia. În alte state este de 10 uh, hectare această mm, dimensiune. Avem 50% din agricultori uh, cu vârsta de peste 65 de ani, deci vă dați seama că sunt de fapt pensionari. În anumite state bune, în anumite state membre, cum ar fi Austria, Polonia sau Germania, situația stă mai bine din punctul de vedere al structurii de vârstă a populației. Diferențele sunt mai mari și situația e mai diversă. Peisajul uh, demografic este mai uh, diversificat în sectorul agricol. Dar în alte state membre trebuie oferite stimulente tinerilor pentru a intra în sectorul agricol. Numai că noi părem că la nivelul Uniunii Europene aplicăm același medicament, dăm același medicament pentru toate bolile din lume. Cred că ar trebui să existe o abordare ceva mai flexibilă în domeniul acesta al uh, agriculturii. Și a mai fost o întrebare de natură politică, unde trebuie să se ia o decizie și ea se leagă de echilibrul dintre contribuțiile de la nivelul Uniunii Europene și respectiv de la nivelul statelor membre. Domnul Hoisling, cred că a adresat această întrebare. Vorbeați despre uh, 19 milioane de hectare. Dar asta e o suprafață enormă. E vorba de jumătate din teritoriul Germaniei. Practic, pe o durată de 10 ani, un, un teritoriu, un teren despre care practic nu știm unde s-a dus. Întrebarea este, deci, cât se poate de pertinentă. Ce s-a întâmplat cu pământul ăsta? Că doar n-a dispărut ci a fost declarat uh, sau nu ca mm, teren agricol sau teren uh, pârloagă. Vom mai elabora un uh, aviz al Curții de Conturi după ce vom primi propunerile concrete prezentate de Comisia Europeană. Curtea de Conturi a elaborat numeroase avize și până acum și îi mulțumesc domnului Gerbrandi, cred, că spunea că acum am fost mai bine pregătiți și am contribuit la timp la dezbaterea aceasta cu privire la viitorul PAC. Față de ultimele dăți, la vremea aceea eram eu însumi eurodeputat și e adevărat că nu primiserăm în Parlamentul European la fel de multe date, informații pe câte avem astăzi. Și mai uh, constat. Și aș vrea să profit de ocazie ca să uh, mă refer la